Domnule președinte, dragi colegi, iau cuvântul pentru a deplora faptul că grupul comunist nu a participat la ceremonie. Această nerespectare a drepturilor omului este o rușine. Mulțumesc! Vă rog, Domnule președinte, mulțumesc. Mă întreb dacă mi, se, mi veți alătura uh, uh, felicitându-l pe uh, președintele care va fi, mai care va fi uh, uh, instalat uh, mâine. Încă o dată, Somalia a demonstrat lumii uh, angajamentul său față de democrație și statul de drept și uh, dorește să fie recunoscut ca un stat cu drepturi de pline. Bine. Grație. Prima del voto desidero esprimere la mia preocupare. Mulțumesc. Înainte de a trece la vot, vreau să-mi exprim îngrijorarea pentru Amad Dragela, uh, cercetător la Universitatea din Bruxelles, care a fost uh, acuzată de autoritatea iraniană de uh, spionaj. Am trimis o scrisoare președintelui Rani, am revenit asupra acestei situații și am cerut un proces echitabil. Nu am primit încă